Hello, welcome to this. Bun venit la această reuniune mixtă a comisiilor Econ și Juri cu privire la un dosar extrem de important pentru Parlament, raportarea pe țară. Discutăm acum cele 272 de amendamente care au fost uh, înaintate la acest raport și vom începe dezbaterea. Evelin Regner este copreședinte alături de mine. Începem cu coraportorii care ambii sunt reprezentați de Evelyn Regner are <laughs> foarte multe funcții și mandate astăzi. Deci, Evelin, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Roberto, bună ziua tuturor. O să vorbesc în germană. Acum, deci, vă rog să vă puneți căștile. Uh, uh, bună dimineața tuturor! Intervin acum în calitate de raportor, atât în numele meu, cât și în numele lui Hugues Bayet. Uh, cooperăm strâns și cu succes Uh, drept pentru care ceea ce um, voi spune în ceea ce privește amendamentele depuse până acum uh, reprezintă poziția amândurora. Roberto a spus-o deja, 238 de amendamente au fost depuse deja, o serie întreagă, deci, având în vedere faptul că nu au existat din partea noastră foarte multe modificări. Raportul nu este foarte lung în sine. Când voi aborda amendamentele, le voi împărți în patru categorii. Sunt amendamente care um, se lasă astfel categorisite. În primul rând, primul domeniu, după cum spuneam, pragul pentru um, aplicare, articolul 48b. Este vorba de cei, cele 40 milioane versus 750 de milioane, um, 750 de milioane de euro. O, o primă, o diferență foarte mare, pe de o parte, când ne uităm la definiții, dar pe de altă parte acest lucru se și explică. Există uh, două uh, școli de gândire, să spun așa, amendamentele care um, doresc să se Uh, bazeze pe uh, pragul de 750 de uh, milioane. Sunt amendamente nu am să numesc eu cei care au depus aceste amendamente pentru că um, vor interveni și ei. Sunt amendamente mai ales din partea colegilor PPE și ECR. Ei consideră în primă linie că în primă linie trebuie respectat principiul BEPS și cele 750 de milioane de acolo. Celelalte amendamente din partea verzilor, GUE, o parte a verzilor, se referă la 40 de milioane de euro. În acest sens doresc să uh, menționez și acest lucru reiese și din amendamente, că în directiva contabilă în care va fi inclusă această propunere a Comisiei, există o uh, definiție juridică a ce înseamnă marile uh, întreprinderi și ce sunt micile, uh, întreprinderile mici și mijlocii. Deci uh, devine clar că toate IMM-urile uh, sunt până la 40 de milioane uh, cifră de afaceri și sunt excluse din uh, domeniul de aplicare al directivei. Deci atât despre aceste amendamente. Doresc să vă spun pur și simplu că IMM-urile uh, în orice caz sunt excluse, exceptate. Nu trebuie să se teamă. Doar marile întreprinderi sunt vizate. Alte amendamente fac referire la anul financiar, la valută, sunt foarte utile și cred că în timpul uh, negocierilor vom reuși să um, uh, le discutăm și să le incorporăm. Și doresc să le mulțumesc tuturor celor care au depus astfel de amente care îmbunătățesc și îmbogățesc um, munca noastră. Al doilea um, complex tematic, uh, a doua mare întrebare politică din raportul nostru, Um, și care este vizată de o serie întreagă de amendamente este cea a unei raportări pentru fiecare țară reală față de o raportare stat membru pentru, pentru fiecare stat membru și una pentru, uh, paradis, uh, pentru paradisurile fiscale. Deci, Propunerea comisiei prevede uh, obligația de raportare numai pentru activitățile și sucursalele întreprinderilor în statele membre plus uh, activitățile în paradisuri fiscale. Deci asta prevede uh, Comisia și aici au intervenit o serie de amendamente. Însă, pe de altă parte, există o altă categorie de uh, amendamente care doresc un adevărat, o adevărată raportare pentru fiecare țară. Deci publicarea uh, profiturilor și taxelor pentru toate țările în care există o sucursală din partea acestei întreprinderi. Și în acest sens doresc să uh, vă spun și știți de fapt uh, cu siguranță că există semnale de la DV, la votul de săptămâna trecută, uh, Comisia s-a abordat, s-a mm, preocupat de chestiunile ce țin de politică de dezvoltare și au uh, fost pentru o uh, raportare pentru fiecare țară. Deci cred că este o sugestie pe care uh, am putea să îl preluăm și o abordare pe care am putea să o preluăm. Văd că mi-am depășit uh, ce, deja cele 5 minute, dar uh, cum nu este prezent Hugues Baie, uh, voi utiliza și timpul său, pentru că am ajuns la poziții comune pe aceste subiecte. Iar acum al treilea punct, conținutul uh, raportărilor publice, deci care date ale întreprinderii ar urma să fie publicate. Bineînțeles că un um, reper sunt um, solicitările BEPS, sau existat și o serie întreagă de amendamente foarte variate. Multe sunt um, foarte utile, ne extind perspectiva și Ehm, chiar cu nerăbdare aștept să văd cum uh, vom reuși să uh, incorporăm toate aceste elemente. Bineînțeles, uh, trebuie să vedem dacă le includem pe toate sau dacă este vorba doar de a menține anumite elemente, dar nu și altele. Aștept așadar contribuțiile voastre va trebui să vedem care sunt uh, elementele necesare, uh, numele, uh, um, locația geografică, dar și achizițiile, vânzările, costurile diferite și sper că aici în dezbatere vom putea să um, ne dăm seama mai bine care sunt conținuturile relevante și necesare. Și cu asta trec la al patrulea domeniu, uh, documentele uh, unificate. Deci un registru uh, unic la Comisia Europeană, așa numitul Open Data Format. S-au depus o serie întreagă de amendamente și aici și cred că la reuniunea raportorilor din umbră vom putea să obținem câteva soluții bune. Deci, pentru a face un rezumat, am dat, uh, am făcut o prezentare de ansamblu, însă um, ce doream să vă spun este că um, din amendamente reies uh, poziții similare ale anumitor grupuri, dar că alte grupuri sunt uh, de celălalt um, capăt al spectrului. Asta va fi, deci, provocarea la reuniunile raportorilor din umbră uh, de a um, ne apropia unii de alții. Astăzi, um, pe mine mă interesează foarte mult care este contribuția dumneavoastră, ce putem prelua în acest uh, dosar atât de important. Atâta timp cât este valabil pentru toată lumea, că o raportare pentru fiecare țară uh, Uh, publică este cât se poate de importantă și când uh, lucrăm la poziția Parlamentului, trebuie să uh, nu uităm că acesta este obiectivul nostru și în negocierile cu Consiliul, pentru că Consiliul este mai reticent aici. Deci aștept contribuțiile dumneavoastră și sper că până la urmă vom reuși să transmitem o poziție puternică a Parlamentului în fața Consiliului. Mulțumesc! Thank you. First speaker. Mulțumesc. Trei minute, Darius Rozati, primul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc uh, raportorilor pentru pregătirea acestui, pentru acest raport pe care l-au pregătit. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă. Cred că Comisia Europeană a arătat uh, că ia uh, foarte în serios îmbunătățirea sistemelor fiscale în Europeană pentru a reduce posibilitatea de a face uh, fraudă fiscală, evaziune fiscală și, bineînțeles, că Partidul PP sprijină puternic această inițiativă. Acest dosar pe care îl discutăm astăzi introduce uh, obligația de publicare a informațiilor fiscale uh, spre opinia publică. Deci, uh, obiectivul este să creștem uh, transparența uh, procedurilor fiscale, obligațiilor fiscale ale companiilor europene. Noi considerăm că este un uh, obiectiv legitim, dar trebuie să punem în balanță un alt obiectiv important, uh, respectiv menținerea competitivității a companiilor europene. Nu cred că trebuie să venim cu un strat suplimentar uh, de povară administrativă și de obligații de raportare pentru companiile europene. Și, practic, aceasta este principala provocare cu care avem de-a face. Trebuie să ajungem la un echilibru între mai multă transparență, e legitim pe de o parte, și protejarea companiilor europene și să nu le punem uh, într-o situație uh, dezavantajată față de uh, competitorii neeuropeni. Pe chestiunile mai concrete, Uh, de care vorbea raportoarea, într-adevăr avem 4-5 uh, domenii în care persistă neînțelegerile sau uh, discrepanțele, dar în orice caz aș dori să vă spun care este poziția noastră a PP-ului în ce le privește. În primul rând, acest prag de 750 de milioane, conform acțiunii 13 BEPS, pentru statele Uniunii Europene și Uh, alte state dezvoltate față de 40 de milioane în conformitate cu directiva privind uh, contabilitatea. Noi suntem pentru primul prag din două motive. În primul rând, pentru nu, nu vrem să uh, periclităm această, această normă internațională negociată la OCDE și nu vrem să avem o povară suplimentară asupra companiilor europeni față de uh, concurenților neeuropeni. Apoi, uh, informațiile în aceeași ordine de idei dorim să ne limităm la companiile europene și doar la lista de informații uh, solicitată în conformitate cu acțiunea 13 BEPS. În al treilea rând, noi vrem ca doar companiile europene să figureze și companiile care figurează pe lista neagră, deci paradisurile fiscale. Celelalte jurisdicții neeuropene ar trebui să fie să uh, transmită datele în formă uh, agregată. În ce privește clauzele de opt-out uh, pentru sucursale, aici nu avem o soluție facilă. Sucursalele care au sediul în alte zone, în SUA, în Canada, în, în China, poate nu vor vrea să transmită informații, ceea ce înseamnă că vor fi într-o poziție avantajată față de companiile europene, ceea ce e greu de conciliat în acest uh, proiect de uh, directivă. Știu că timpul ne presează, dar doream să vă prezint doar problemele cu care ne confruntăm din punctul nostru de vedere. Sigur că nu avem o poziție definitivă uh, în ce privește votul. Sigur că totul depinde de amendamentele de compromis pe care le vom uh, uh, pregăti uh, împreună cu ceilalți raportori. Mulțumesc! În numele grupului ECR, nu, președintele se scuză, va sosi mai târziu, acum în numele grupului ECR, Ronan Letter julkista maakohtaista raportointia vastustetaan toisinaan sillä Mulțumesc. Uh, în ce privește raportarea pe țară, uh, marile companii pot să uh, dezvăluie o mare parte din secretele comerciale dacă hotărăsc o companie poate avea acces la uh, declarațiile financiare din uh, alte țări, de exemplu, sau la statistici uh, cu privire la uh, clienți. Însă, ceea ce lipsește este informația cu privire la paradisurile fiscale. Deci, uh, argumentele privind uh, secretul uh, comercial vizează doar anumite Uh, companii. Pentru a avea aceleași condiții pentru toți uh, uh în Europa, aceleași uh, praguri și aceleași condiții ar trebui să se impună în toate statele membre ale Uniunii Europene. Noi suntem pentru pragul de 40 de milioane. Nu cred că trebuie să avem mai multe definiții, de exemplu pentru uh, companiile mari. Uh, companiile au nevoie de uh, date pe țară pentru operațiunile lor interne, pentru planificare, de exemplu, pentru contabilitate și așa mai departe. Uh, au existat uh, rezerve uh, în ce privește povara administrativă. Multe țări, multe companii colectează date care nu sunt puse în domeniul public și de aceea povara administrativă nu vizează acest dosar. Uh, mai mult raportarea pe țară a fost uh, solicitată și de către alți factori implicați. Mulți, pentru mulți investitori, raportarea financiară este uh, o legătură foarte puternică uh, între care leagă companiile de cetățeni. Și raportarea ar trebui să se facă la standarde foarte ridicate. Eu cred că raportarea publică generală este necesară pentru a asigura transparența și o mai bună funcționare a pieței pentru a sprijini concurența. Chiar dacă grupul ECR s-a angajat să promoveze uh, măsuri uh, pentru piețe cât mai uh, echilibrate, eu cred că limitarea profilului doar la 10% din profitul companiei contravine Uh, definiții europene a companiei mari și reprezintă un dezavantaj uh, competitiv pentru unele companii. Domnul Karim nu este și deci trecem la grupul ALDE. Domnul Calvez-Chambon, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. ca și ultima dată, o să uh, vorbesc nu numai pentru mine, ci și în numele domnului Cavada, care participă la campania electorală din Franța. Deci uh, îl voi reprezenta și pe, pe domnul Jean-Marie uh, Cavada. În orice caz, voi prezenta poziția grupului ALDE aici. Ceea ce este foarte important pentru noi, să ajungem totuși la un rezultat. să arătăm europenilor că facem uh, <clears throat> eforturi în domeniul transparenței și că acordăm europenilor uh, sau le punem la dispoziție informațiile necesare pentru o bună funcționare a democrației. Sigur că va trebui să ne luptăm cu Consiliul. Se spune întotdeauna că atunci când vrei să faci prea bine, ajungi să faci rău. Noi dorim însă să obținem totuși un rezultat concret – tangibil. Acum ne aflăm în uh, prima fază. Va trebui să găsim o cale de mijloc pentru a uh, face progresele necesare. Cred că vorbim în principal de trei uh, subiecte pe care va trebui să le aprofundăm pentru a ajunge un acord. În primul rând, acest prag. Spun, spuneați că grupul ALDE nu a luat poziție, dar totuși uh, grupul nostru a spus ceva uh, ce voi repeta. E vorba de un subiect extrem, extrem de tehnic și nouă încă ne lipsesc uh, informațiile necesare și aici aș dori să mă adresez comisiei și raportorilor care au propus acest prag de 40 de milioane foarte diferit de cele 70 de milioane. Aș dori să știu dacă putem totuși ajunge la un consens. Deci iată care este întrebarea mea. câte companii am acoperi dacă am trece de la 750 de milioane la 700, de exemplu. Dacă ni se spune că trecem de la 90 uh, la 97% dintre întreprinderi, poate că ar fi o măsură pe care ar fi bine să o adoptăm. Cred că riscăm ca marile companii care sunt cunoscute și care sunt um, omniprezente în mass media, deci riscul este că aceste companii să o scoată foarte bine la capăt cu acest prag de 750 de milioane de euro. Însă, alte companii ar putea să treacă uh, printre, să ne scape printre degete, ceea ce ar însemna că nu vom uh, respecta uh, obiectivul inițial uh, fixat, respectiv să încurajăm transparența. Până la urmă nu este vorba de o problemă fiscală, ci de o problemă legată de transparență. Am putea să uh, reluăm, uh, să preluăm propunerea OCDE cu definiția unei mari companii uh, care poate beneficia de subvenții. De exemplu, această definiție nu co- coincide cu perspectiva fiscală asupra unei companii, a companiei respective. În orice caz, cred că ar trebui să avem o dezbatere bine argumentată în acest domeniu și asta intenționăm noi să facem. Apoi, o altă problemă o reprezintă informațiile care trebuie dezvăluite. Cred că nu trebuie să mergem mai departe uh, de, autorită- de, de informațiile pe care companiile trebuie să le uh, transmită autorităților naționale. Nu cred că e corect să cerem uh, companiilor să publice informații suplimentare. De asemenea, nu cred că trebuie să împiedicăm dezvoltarea comercială a companiilor noastre față de companiile concurente, pentru că să nu uităm că există și un alt uh, principiu, un alt principiu uh, important pentru noi al reciprocității, care nu poate fi impus tuturor companiilor din uh, statele terțe. Deci cred că cel mai bine ar fi să ne bazăm pe uh, criteriile BEPS uh, pentru a stabili această listă a informațiilor care vor trebui comunicate. Sigur că felul în care vor fi uh, publicate aceste informații, vom vedea mai târziu. Comisia va putea uh, monitoriza acest proces, va uh, fi poate nevoie de anumite justificări, dar cred că trebuie să ne punem de acord în legătură cu aceste informații care vor trebui să fie dezvăluite. Și ă, rata de agregare a informațiilor. Propunerea Comisiei ă, mi se pare acceptabilă, mai ales având în vedere faptul că Comisia e conștientă cu uh, pericolele care, la care se expune uh, prin această propunere și cred că ar trebui să îi fim uh, recunoscătoare. Deci poate că am putea ajunge și aici la, un, uh, la o cale de mijloc, la un compromis lăsând uh, Parlamentului uh, posibilitatea să uh, furnizeze, să ceară informații suplimentare în momentul în care există cea mai mică îndoială sau suspiciune sau alegătorii să ne ceară acest lucru. În orice caz, cred că ar trebui să dăm dovadă de mai multă flexibilitate în ce privește modificarea faimoasei liste negre. Mulțumesc în numele grupului GUE, Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Miguel Viegas uh, se ocupă de acest dosar uh, în numele grupului nostru. Din păcate nu poate participa la această reuniune comună. Îl voi înlocui și voi citi ce ne-a transmis. În primul rând, am dorit să-i felicităm pe raportori. Noi nu am putut uh, prezenta un amendament în ce privește pragul și rata de agregare a dosarelor, pentru că uh, susținem uh, abordarea raportorilor. Apoi considerăm că propunerea Comisiei nu reflectă așteptările cetățenilor, nu se ridică la înălțimea lor și de aceea noi suntem pentru pragul de 40 de milioane de euro și faptul că uh, informațiile ar trebui să fie prezentate, uh, comunicate uh, în uh, formă dezagregată, deci să nu facă obiectul uh, agregării. În orice caz, Uh, noi am uh, considerat că propunerea inițială a raportorilor în ce privește lucrătorii era de mare calitate. Vom pregăti însă ceva amendamente în acest sens. În orice caz, noi va trebui să avem un cuvânt de spus și nu doar autoritățile fiscale naționale să se ocupe de toate aceste sisteme. Pascal Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată îmi doresc să reamintesc raportorilor cu câtă plăcere am citit acest raport. Aș dori să salut tot ce au obținut prin intermediul lui. Și ca și vorbitorul meu de la GUE, aș dori să vă spun că acest raport ni se pare foarte bun. Cu toate acestea, aș dori să mă refer la câteva din întrebările puse de domnul Calvé Chambon, pe care le-a pus deja și data trecută și care necesită și câteva explicații care sunt ușor de furnizat. Prima întrebare, cea legată de prag. De ce să ne limităm la 40 de milioane și nu 750 uh, de milioane și care vor fi consecințele? Nu o să răspund în numele raportorilor, pentru că 40 de milioane figurează în definiția privind marile companii în directiva privind contabilitatea. Deci noi ne bazăm pe o definiție care pe o, pe o directivă și pe o definiție care uh, se aplică în uh, Uniunea Europeană deja. Deci de ce am optat pentru acest prag? Pur și simplu pentru că aplicăm legislația europeană. Și nu ne bazăm pe uh, propunerile uh, unor uh, organizații internaționale care au clar avantaje, dar care nu, se, nu e cazul să se substituie legiuitorului european. Iată în ce privește pragul și cele 750 și 40 de milioane. A doua întrebare a domnului Calveșombo. El cunoaște răspunsul la această întrebare, dar ne vom preface că nu se sizează diferența se trece de la 90% uh, la sută dintre companiile care nu vor fi vizate de text la 90% care ar fi vizate, dacă trecem de la 750 uh, uh, la 40. Deci trecem de la 10 la 90%. Aș dori să... Sunt sigur că domnul Șombon e perfect conștient de ce spun eu aici. Problema pragului nu este absolut deloc banală. Deci trecem de la 10 la 90%. Și aici, ă, pentru a face dovadă de maximă obiectivitate, este adevărat că numărul companiilor sau societăților nu trebuie să lua, fie luat doar el în calcul, ci și cifra de afaceri. Și ă, de această dată e clar că se vizează mai mult de 10% prin cele 750 milioane, pentru că e clar că cele mai mari companii au o cifra de afaceri cea mai mare dar în orice caz consecința este foarte importantă. Apoi dacă trebuie să optăm pentru un prag uh, care să evolueze cu timpul, de ce nu ar putea fi o soluție, dar în orice caz cred că trebuie să găsim soluții intermediare. Uh, am vorbit puțin cam mult uh, pe această temă, dar e pentru că e foarte importantă. Apoi, ce privește agregarea informațiilor. Și de această dată am mai vorbit despre acest subiect. E clar că uh, actualizarea permanentă a listei paradisurilor fiscale e o activitate care ține de domeniul imposibilului ori informațiile transparente uh, pot fi verificate uh, în mod sistematic, țară pe țară. Eu am dat un exemplu data trecută legat de o companie din SUA. Cum putem să includem Statele Unite pe lista paradisurilor fiscale? Nu se poate face acest lucru, uh, nu este nici credibil. Ori dacă încercăm să verificăm cât se plătește, câte impozite se plătesc într-un stat din SUA, e o chestiune ușor de verificat. În ce privește povara administrativă, de această dată haideți să nu uh, exagerăm, întreprinderii care au finanțiști uh, în consiliile de conducere trebuie să facă o raportare foarte precisă, deci povara administrativă va fi uh, aceeași. Deci, agregarea, tot așa un subiect foarte important, pragul, uh, îl susțin, și un ultim aspect, pentru că e foarte tehnic, nu o să mă lungesc prea mult, într-adevăr, care este gradul de informare pe care companiile uh, trebuie să-l garanteze. Deci, uh, cât de detaliate trebuie să fie declarațiile contabile. Cred că, într-adevăr, acest subiect merită să fie aprofundat, dar cu cât intrăm mai mult în amănunte, cu atât uh, activitatea administrației fiscale și autorităților fiscale va fi înlesnită. Vă mulțumesc! Pascal. Jetzt möchte ich... Mulțumesc, Pascal. Acum aș dori să dau cuvântul Uh, cuiva de la FDD. Văd că doamna Ferrara nu este. Intervine cineva în numele FDD? Pite. Doamna von Storch. Da, astăzi vorbim oficial despre ridicarea secretului fiscal pentru întreprindere. Aș avea o întrebare către reprezentanții grupului PPE. Ce ați pățit? Avem doi coraportori, amândoi sunt socialiști. Cum ați făcut uh, regulile la coordonatori în așa fel încât uh, ei să aibă acces la tot? Avem doi uh, raportori de la socialiști. Ce s-a întâmplat? N-ați văzut cât de important era acest raport? Propunerea comisiei este, este să impunem un prag de 750 de milioane și mi se pare incredibil. Despre ce este vorba? Comisia abuzează de competența sa pentru contabilitatea publică pentru a interveni în uh, legislația fiscală, dar știm că asta ține de competențele naționale și trebuie să rămână așa. Temeiul juridic este ales greșit. Pute- se pot face recomandări întreprinderilor să depună plângere pentru a anula acest act juridic. Cei din Parlamentul European uh, nu văd o problemă în asta, pentru că oricum vor să aducă totul la nivel european, inclusiv uh, dreptul fiscal. Și nu, li, nu uh, le pasă că încalcă dreptul. Dar nu putem accepta asta. Ați spus că doriți să scădeți pragul de raportare de la 750 de milioane cifră de afaceri la 40 de milioane. Ați citit oare propunerea comisiei? Comisia consideră că propunerea sa este proporțională numai pentru că pragul era atât de sus și pentru că ar, ar fi urmat să fie afectate numai întreprinderile mari, nu și uh, cele mici care, deci oricum cele care sunt uh, vizate de uh, schimbul automat de informații. Dar acum scădeți pragul de la 750 de milioane la 40 de milioane și asta afectează și uh, întreprinderile mici, uh, loviți în inimă economia. Ne întrebăm ce aveți în cap, e doar uh, reavoint față de economie sau altceva? Sau doriți uh, să negociem între 40 și 750 de milioane? Atunci contribui și eu de la 750 de milioane să trecem la 750 de miliarde și poate ne întâlnim la mijloc. E greu să ajungi la concluzie uh, cu acest uh, raport. În principiu, economia e dată peste cap și uh, ce se propune aici este cât se poate de absurd. Ați citit scrisoarea din partea Business Europe? Cred că ați văzut această scrisoare. Mi se pare una foarte bună din două motive. În primul rând, explică um, clar că se întâmplă ceva cât se poate de absurd și au, au spus asta cu în termeni destul de clar. Iar apoi uh, știu că veți ignora uh, și nu vă va interesa că economia nu va mai comunica cu uh, dumneavoastră și marile industrii vor fi critice, vor înțelege foarte bine ce se întâmplă. Asta nu va face decât să ne ajute pe noi eurosceptici. Nu mi-închipui cum putem ajunge la un uh, compromis, uh, deci um, de aceea, în amendamentul meu 37, solicit uh, respingerea propunerii comisiei. Mulțumesc, spune doamna Regner. Urmează acum raportorul din umbră din partea ENF, doamna Capăl. Mulțumesc, doamnă președinte. Combaterea evitării plății taxelor este cel târziu de la LuxLeaks una dintre prioritățile principale la nivel european. Acest lucru ar urma să se întâmple prin mai multă transparență, concurență fiscală și prin uh, taxare acolo unde intervin și profiturile. Mai ales în domeniul transparenței s-au stabilit uh, măsuri, schimbul automat de informații în ceea ce privește deciziile fiscale și uh, Uh, raportarea specifică pentru fiecare țară. Aceste instrumente sunt la dispoziția statelor membre sunt la uh, disponibilitatea statelor membre, astfel încât autoritățile să poată avea acces la toate informațiile marilor întreprinderi. Uh, ați mai abordat un uh, bloc tematic. Cred că este important să uh, rămânem în cadrul OCDE al planului de acțiune BEPS. De aceea nu mi se pare corect să se scadă pragul de la 750 de milioane. Uh, Uh, la 40 de milioane. Este important ca numai marile întreprinderi uh, să fie vizate de această uh, obligație de publicare a informațiilor. Iar aceste informații deja sunt disponibile um, autorităților din statele membre. Ce ar urma să fie publicat? Și aici sunt pentru um, a ne limita la cadrul BEPS, să se publice ceea ce se publică și la nivel internațional, pentru că numai astfel poate fi menținută competitivitatea întreprinderilor europene, uh, asigurând și un nivel de transparență, pentru că înțeleg că um, Europa um, dorește să fie lider, că vrea să asigure transparență, dar asta nu trebuie să se întâmple uh, în dezavantajul uh, întreprinderilor și competitivității. Uh, registrele trebuie să fie accesibile, dar nu pentru publicul larg, pentru că sunt uh, aici uh, și secrete de afaceri, dar trebuie să fie disponibile pentru consultanți fiscali, pentru autorități, poate și pentru mm, un public ținte ceva mai larg, dar nu pentru publicul, nu pentru opinia publică. Urmează acum doamna Feragut și apoi doamna Beres. Sí, muchas gracias. Bien, eh... Vă mulțumesc. Știți că sunt uh, raport din umbră pentru Comisia Jurii și noi am înaintat 22 de amendamente care vin în apărarea poziției Comisiei și pentru a căuta un echilibru, uh, pe de o parte, între între transparență pe de o parte și uh, protejarea investițiilor și competitivității întreprinderilor uh, din Uniunea Europeană pe de altă parte. Raportarea de la țară la țară trebuie să, se fie, să fie făcută publică și trebuie să se găsească un echilibru până la urmă între cele 40 de milioane și cele 750 de milioane. Uh, noi considerăm că propunerea din partea Comisiei este una bună, cu alte cuvinte cea care vizează pragul de 750 de milioane. În afară de Grecia, la Consiliu, nicio altă țară nu a propus scăderea acestui prag. Chiar și cele două țări care propuneau să blocheze întreaga propunere. Deci haideți să încercăm să rămânem realiști și să ținem seama de realitatea zilelor noastre nu vrem să facem o propunere care să rămână undeva într-un fund desertar și care să niciodată să nu fie pusă în aplicare. Deci trebuie găsit un echilibru. Tocmai de aceea pledez pentru propunerea din partea Comisiei. Apoi aș avea nevoie de informații suplimentare. Până la urmă, obiectivul de transparență sporită uh, este respectat în propunerea Comisiei. Uh, și apoi, așa cum ne-au explicat întreprinderile, uh, au cerut o clauză de salvgardare. Această clauză permite evitarea publicării informațiilor atunci când astfel de informații ar aduce prejudicii comerciale. Iarăși uh, revenim la acel echilibru atât de necesar. Trebuie văzut dacă vom reuși să ajungem la acest echilibru între transparență, securitate juridică și competitivitate. Mulțumesc, Pervanș Perez. Vă mulțumesc. Doamnă raportoare, țin să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră pe marginea acestui dosar. Da, s-a tot spus că trebuie să se găsească un compromis între 40 de milioane și 750 de milioane, dar propunerea Comisiei e una bună. Dar, totuși, eu, și eu una vreau să ne înscriem în această idee a compromisului. Da, trebuie să fim cât mai ambițioși cu putință, cum spunea și raportoarea, dar, pe de altă parte, să vedem ce va ieși și din discuțiile cu Consiliul. Mai multe state membre au făcut o propunere de uh, phasing in, de uh, avansare treptată, Dar date fi, dată fiind activitatea cu tax 1 și tax 2 și acum cu PANA aici în Parlamentul European, nu cred că ne putem mulțumi uh, cu pragul pe care îl propune Comisia. Practic ar însemna că Parlamentul European face un mare pas înapoi în uh, condițiile în care, din potrivă, ar trebui să dăm dovadă de mai mult curaj dispozițiile luate în domeniul bancar deja dau roade. Poate au mai citit și alții uh, cu atenție um, contribuțiile din partea Business Europe, dar oricum, când e vorba despre o pledoarie care să pur și simplu să nu țină seama de legislație în domeniul bancar, nu ne putem da curs. Raport pe baza informațiilor disponibile pentru sectorul bancar este unul excelent și va trebui să ne folosească drept uh, sursă de inspirație. Raportul din partea Oxfam arată clar că sectorul bancar n-a avut absolut deloc de suferit uh, în ceea ce privește concurența din cauza um, cerințelor de raportare uh, pentru fiecare țară în parte. Și mai mult, avea că mulți înalți responsabili politici au orientat strategia fiscală a băncilor chestii, ar trebui spus că în ultimii ani pro... că progresele din ultimii ani nu s-ar fi atins dacă OCD-ul n-ar fi făcut ce a făcut și dacă nu ar fi uh, nu s-ar fi ocupat de o a bazei uh, impozabile și transferul profiturilor. Tocmai de aceea cred că e foarte important să rămânem cât mai aproape cu putință de standardul, de etalonul uh, creat de OCDE. Cred că trebuie să încercăm în măsura posibilului să nu care cumva să punem uh, bețe în roate în uh, calea activității OCDE-ului la nivel internațional. În fine, sunt întru totul de acord cu colegii care au propus o cauză de salvargardare, dar ar fi proporțională și corectă, dacă se dorește uh, împiedicarea publicării anumitor informații din uh, rațiuni legate de sensibilitatea comercială, trebuie să asigurăm acest lucru. Dar în același timp, marile uh, companii trebuie totuși să publice informațiile importante. Mr. Calvet. Mulțumesc, domnul Calvet, acum. Mulțumesc, uh, doamnă și domnule președinte. Nu vreau să mai trag de timp, dar totuși, uh, într-un, exprim, într-un spirit constructiv, permiteți-mi să răspund la două întrebări și tocmai de aceea răspund în franceză. În primul rând, domnului Duron, care a părăsit sala. Știu, sunt conștient de faptul că ponderea întreprinderilor ar crește de la 10 la 90%. Ce spuneam eu este ca o între, întreprindere să nu cumva să se strecoare uh, eu vorbeam despre plata impozitelor. Și mai presus de toate, uh, contează volumul cifrei de afaceri pe care trebuie plătit impozit. Tocmai de aceea 90% din cifra de afaceri uh, reprezintă o informație importantă pentru uh, cei care vor să știe pe ce lume sunt. Apoi, încă o dată, volumul cifrei de afaceri este cel care ar fi făcut public. Da? Asta în primul rând și, mă rog, mai putem dezbate în această privință. Și apoi, doamnei Berez, Perez, vă rog frumos să nu ne faceți vreun proces de intenție și să spuneți că cei care vor compromis, de fapt, vor să spună că propunerea comisiei e minunată și deci, de fapt, nu mai vor niciun fel de compromis. Ați spus că pragul ar fi inacceptabil pentru că ar însemna un mare pas înapoi. Doamnă Pervanș Berez, eu vreau compromis pentru că este posibil, nu vreau să fie distrus. Deci, pragul de 750 de milioane este cât de cât bun cel propus de comisie, dar poate fi îmbunătățit, poate fi scăzut la 700 de milioane sau la 650 de milioane. Iar colegii care nu prea doresc să accepte acest compromis ar trebui să o facă. Tocmai de aceea am spus că am nevoie de un plus de informații din partea Comisiei. Grație raportului OECD, de ce nu s-ar putea ajunge la 99% din cifra de afaceri? De ce nu la urma urmei? Dar, încă o dată, dacă nu reușim să ajungem la un compromis, atunci vom marșa pe propunerea Comisiei. Dar încă o dată tare îmi doresc să ajungem la compromis. Mulțumesc. Multă lume s-a înscris la cuvânt. Eu, ca raportor, voi interveni și multă lume a intervenit. Voi interveni eu, ca raportor, foarte pe scurt, pentru că suntem la finalul uh, programului nostru. Lucrăm din plin. Pe 30 mai va avea loc votul. Săptămâna viitoare și la Strasburg vor mai avea loc reuniunea ale raportorilor din umbră. Uh, puteți fi siguri că împreună cu Iugbaie facem tot ce putem pentru a împăca uh, pozițiile atât de diferite, astfel încât uh, să găsim un acord poate la prag, dar și la uh, conținut. Deci facem tot ce putem. Cu mare interes am luat notă de faptul că toată lumea a subliniat rolul OCDE și uh, lucrările efectuate acolo, foarte bune. Uh, Totuși, uh, rolul nostru la Parlament merge dincolo de asta. Raportarea este un instrument foarte important pentru a aduce mai multă transparență. Este vorba de o concurență uh, echitabilă și pentru IMM-uri, care suferă mult de pe urma faptului că cei mari fac ce vor și noi nu știm uh, de unde până unde sunt transportați bani deci, pe scurt, transparența este mai bună pentru o decizie a investitorilor, transparența nu afectează interesele financiare ale întreprinderilor, așa cum am uh, văzut asta uh, și în cadrul uh, cerințelor pentru bănci, iar transparența nu afectează, sperăm, nici competitivitatea întreprinderilor europene, deoarece costurile, dacă facem lucrurile cum trebuie, pentru publicarea datelor relevante, uh, trebuie să fie menținute cât se poate descăzute. Cu aceasta uh, doresc să vă spun în calitate de președinte că reuniunea se încheie aici. Mulțumesc tuturor pentru contribuții uh, care au arătat că există și o disponibilitate pentru a se ajunge la uh, compromisuri. O zi bună tuturor!